Well, good afternoon. I've delayed a few... Ah, bună, Bună ziua! Am întârziat puțin, sperând să ne ajungă și alți câțiva colegi, dar uh, sunt prinși cu alte discuții care au început de curând, așa că nu mai stăm. Îl salut cu mare plăcere pe domnul Carlos Tavares, președintele Comitetului Autorităților Europene de Reglementare a Piețelor Valorilor Mobiliare o să vă bucurați să aflați că am ajuns la un acord cu privire la directiva AIFM. Ultima întâlnire a fost cu Eddie Weimers la 1 decembrie 2009. Acest schimb de opinii face parte din uh, schimburile uh, regulate organizate de comisia noastră și cu comisiile de nivelul al treilea, uh, Sigur că acest lucru se va schimba odată ce noile autorități de supraveghere vor începe să funcționeze. Domnul Tavares este invitat să facă o scurtă prezentare a activităților actuale, precum și a altor inițiative pe care comitetul său îl are în vedere dată fiind noua arhitectură de supraveghere financiară care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2011. Sigur, există și o serie de propuneri legislative care oferă un rol celor trei uh, autorități europene de supraveghere, iar după prezentarea sa vom avea și un schimb de opinii cu membrii. Prin urmare, vă mulțumesc și aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, distinși uh, membrii deputați. Este o adevărată plăcere să fiu aici. E prima dată când uh, sunt alături de dumneavoastră, dar uh, organismul pe care îl reprezint vine adesea în fața Parlamentului European datorită funcției pe care o îndeplinim cu mare plăcere. Am uh, prezentat anterior uh, raportul pentru activitatea noastră de pe ultimele șase luni, alături de o notă mai scurtă, un fel de rezumat al raportului. Și cred că tot în timpul uh, acestei audieri o să uh, auziți și impresiile mele personale, care privesc puțin mai în perspectivă decât rapoartele care vorbesc despre ce am făcut în această perioadă deja trecută. Lucru mai util pentru acest schimb de opinii, în, după părerea mea. Îndrăznesc să încep prin a vă spune care este părerea mea cu privire la lecțiile pe care le putem trage din această criză financiară care este încă în desfășurare. Și voi încerca să le rezum în trei părți. Mai întâi, nevoia de a acoperi lagunele de reglementare, extinzând uh, normele tuturor la toate piețele și entitățile financiare, cum ar fi uh, societății alternative de uh, investiții. Am auzit că s-a ajuns la un acord în acest sens și vă felicit. Uh, al doilea lucru, trebuie să asigurăm transparența, să oferim investitorilor informații complete și autorităților de reglementare instrumente adecvate. Și a treia lecție, cea mai importantă, este ca riscul sistemic să nu mai fie abordat doar ca o chestiune legată de bănci, ci și ca una legată de uh, piețele de valori mobiliare și instituțiile financiare nebancare. Uh, acest lucru a fost deja evaluat de IOSCO, care a uh, emis două principii noi. Implicarea uh, autorităților de reglementare în riscurile sistemice fiind una din, unul din aceste aspecte. Și dați-mi voie să citesc unul din considerentele referitoare la această problemă. Citez. Factorii care pot da naștere unui risc sistemic pot include crearea, distribuția sau uh, comportamentul sau anumitor produse financiare. Activitățile, întreruperile de pe piață sau um, probleme de integritate a pieței. Riscul sistemic poate lua și forma unei erodări mai dreptate a pieței ca urmare a unor standarde de protecție inadecvate, lipsei de punere în aplicare a măsurilor existente, ins, uh, măsu, cerințe insuficiente de dezvăluire a informațiilor și alte aspecte. Prin urmare, riscul sistemic nu mai trebuie considerat doar uh, așa cum a fost până acum, ci el trebuie să acopere și uh, alte sectoare. Mai mult, în aceeași direcție, un concept simetric de stabilitate financiară este necesar să fie adoptat. Pentru ca piețele care cresc excesiv pot fi dăunătoare și autoritățile de reglementare trebuie să acționeze în mod corespunzător în ambele situații. Este un uh, domeniu în care Comitetul Autorităților Europene uh, a lucrat uh, cu mare atenție, consolidându-și activitatea în acest domeniu. Rezultatul acestui, acestor cercetări a fost transmis cu regularitate și publicat pentru prima dată anul trecut în iulie. În ultimile luni am colaborat deja cu celelalte comisii de la nivelul al treilea pentru a asigura funcționarea eficientă de la 1 ianuarie încolo. Trecând de la lecțiile învățate la reformele necesare, obiectivul central trebuie să fie acela de a asigura o piață și o infrastructură mai sigură în special în ceea ce privește piețele OTC, prin care s-a diseminat o mare parte din uh, criza actuală. Direcția adoptată este cea corectă și acest lucru este salutat cu mare interes. Revizuirea directivei privind abuzurile asupra pieței trebuie să acopere și piețele de derivate OTC. Acesta este un instrument uh, suplimentar pentru lupta împotriva abuzurilor și a face o distinție clară între datorie, abuz și speculație. Totodată, salut propunerea Comisiei Europene privind vânzarea în lipsă și swapurile de credit care consolidează instrumentele pentru supravegherea eficientă a acestor realități de pe piață. Uh, CRPVM a avut oportunitatea să își exprime cu uh, părerea în acest sens și așa, numita, așa numitul regulament EMI este nu doar salutat, ci reprezintă o bază echilibrată pentru reglementările în viitoare. Faptul că aceste piețe au o piață globală, au o dimensiune globală, uh, face necesar ca legislația să nu ignore reglementările din alte jurisdicții, în special cele care au legătura cu uh, Uniunea Europeană, cum sunt Statele Unite. În acest sens, recunoaștem că uh, actul respectiv merge în aceeași direcție ca reglementările europene privind piețele OTC. Însă există diferențe de conținut legal și calendarul punerii în aplicare, care nu trebuie să fie ignorat de legislația europeană pentru a nu da oportun- oportunități de arbitraj uh, de reglementare. Asemenea, exemple între diferențele regulamentelor europene și americane se găsesc atât în ceea ce privește domeniul de aplicare, cât și în definiția contra uh, omologilor cărora se aplică regulamentul. Mai mult, propunerea de regulament uh, european conține dispoziții uh, privind organizarea întreprinderilor și cerințele pentru acces la uh, lichidități într-un mod foarte detaliat. Pe de altă parte, actul uh, american oferă autorităților de reglementare un rol principal în elaborarea standardelor în acest domeniu problema structurii legale reflectă faptul că regulamentul american este complet integrat, în timp ce în Europa o parte intră sub EMIR, iar cealaltă parte, cum ar fi transparența comercială și comerțul în locuri organizate, va fi acoperită de uh, revizuirea documentului MIFID. Ele nu coincid însă. Revizuirea uh, proiectului MIFID uh, este estimată a fi publicată doar în aprilie 2011. În Statele Unite, autoritatea sub, uh, de reglementare este deja în faza de punere în aplicare a regulamentului introdus de legea uh, respectivă pentru a asigura rolul activ al Europei în modelarea punerii în aplicare, este esențial ca autoritățile de reglementare europene și celelalte instituții să aibă un dialog intens, mai ales tehnic, cu autoritățile americane în acest sens. Comitetul nostru este deja implicat în acest proces cu autoritățile responsabile. Totodată se recomandă păstrarea unei flexibilități uh, semnificative în procesul legislativ. Într-adevăr, este prima dată când, ne ocup- când avem un uh, regulament în acest uh, domeniu. Pe de altă parte, este o chestiune foarte tehnică. În sfârșit, participanții la piață s-au dovedit deja foarte rapizi ca răspuns la noile regulamente, creând noi provocări pentru autoritățile de reglementare. În acest sens, o mare parte din regulament, din perspectiva mea, ar trebui pusă în aplicare prin standarde tehnice cu caracter obligatoriu, care să poată fi modificate rapid de ESMA. Aceasta este și abordarea Statelor uh, Unite, mai ales în ceea ce privește definițiile și soluțiile tehnice. Pe baza uh, tuturor acestor date, calendarul pentru aprobune, a, aprobarea acestor acte este de asemenea esențial. În circumstanțele actuale, revizuirea uh, în curs de desfășurare nu este una obișnuită. Ea ar trebui să fie o reformă semnificativă care să includă și lecțiile învățate din trecutul recent. Dați-mi voie să subliniez cele șapte puncte ale acestui domeniu. În primul rând, asigurarea implementării, al doilea rând, extinderea domeniului de aplicare al raportării tranzacțiilor, trei, să se asigure că ă, principiul cele mai bune executări poate fi pus în aplicare, patru, extinderea obligațiilor de transparență, cinci, reglementarea noilor ă, modalități de comercializare, cum ar fi rețelele de brokeri și așa mai departe. 6. Participarea derivatelor OTC la piață și 7. Reducerea oportunităților pentru statele membre de, de exemplu prin opțiuni de derogare și așa mai departe. În sfârșit, dați-mi voie să subliniez că ESMA va avea un rol cheie în atingerea unui document unic. Acestea fiind spuse, asigurarea transparenței trebuie să reprezinte coloana vertebrală a reformelor în acest domeniu. Acest lucru este relevant pentru că ne confruntăm cu o tendință tot mai mare de distribuție a produselor complexe către clienții de pe piața retail. Este nevoie mai întâi de o consolidare a normelor MIFID, de stabilirea unui domeniu uh, de egalitate în acest uh, sector și, nu în ultimul rând, de aplicarea corespunzătoare de către viitoarele autorități uh, de reglementare europene, în special ASMA, ESMA, articolului 6.8 din regulamentul respectiv. Comitetul nostru oferă consiliere și în ceea ce privește revizuirea directivei MIFID, și în ultima sesiune plenară s-a creat un grup operativ la nivel înalt care să analizeze și să propune posibile acțiuni privind chestiunea așa numitei piețelor, așa numitelor piețe în acest domeniu, precum și evaluarea implementării articolului 6a din regulamentul ESMA. Nevoia de a uh, înțelege consecințele lecțiilor învățate este prezentă în alte sectoare de reformă. ESMA va avea un rol important în, aplicația acestora, în aplicarea acestora. Comitetul Autorităților Europene are un rol esențial în acest sens și trebuie să ne asumăm uh, competențele acordate prin directivă. Merită să menționăm că îndeplinirea acestor funcții de către ESMA presupune și punerea sa în aplicare în mod corect. Însă, aș dori să subliniez că, pentru a fi eficientă, regulamentul trebuie suplimentat cu măsuri referitoare la modelul de finanțare ACRA și evitarea unei a se baza prea mult pe uh, ratingurile de credit, inclusiv uh, în cazul ratingurilor instituțiilor financiare. Într-adevăr, acestea sunt principalele surse de conflicte de interes în realizarea ratingurilor. În sfârșit, acordul Consiliului uh, privind uh, reglementarea AFM reprezintă un alt pas important și acordul de astăzi un alt pas în uh, închiderea lacunelor de reglementare prin creșterea numărului de autorități de reglementare, important pentru creșterea încrederii investitorilor. Trebuie stabilite reguli și să trebuie asigurată reciprocitatea. ESMA va fi pregătită să își asume funcțiile pe care uh, care îi se vor atribui prin noul regulament. Însă trebuie să se țină seama de faptul că sporirea responsabilităților ESMA în domenii în care nu există experiență anterioară necesită alocarea resurselor financiare și umane adecvate, dincolo de propunerea uh, actuală privind proiectul de buget. În final, uh, o să spun câteva cuvinte privind rolul noi, noilor autorități de supraveghere europene, în special ESMA. Din perspectivă personală, reglementarea acestor uh, autorități nu este probabil cea mai bună traducere în practică a propunerilor lui de la Rozie. De exemplu, aș dori ca uh, problema standardelor tehnice obligatorii să fie avută în vedere fără cerința de a, ca acestea să fie aprobate de Comisia Europeană, totodată ca directiva Omnibus să fie mai ambițioasă și să acorde ESMA uh, puteri uh, de uh, reglementare mai mari. Dar o soluție optimă nu poate fi atinsă și ESMA are totuși puteri semnificative în domenii destul de importante și destul de noi, cum ar fi piețele OTC, vânzarea în lipsă și posibil investiții soluțiile alternative. Sunt încrezător că directivele MIFID, MAD, transparență și așa mai departe vor consolida rolul ESMA în capacitatea sa de a realiza un manual unic. Ceea ce trebuie să facem, dat fiind uh, situația actuală, nu este deloc un lucru puțin semnificativ. Uh, Acestea fiind spuse, cred că ESMA ar trebui să își asume toate puterile care îi se acordă și să, le, și să le exercite în mod eficient. Asta va însemna o cantitate enormă de muncă. Dacă facem ceea ce va trebui să facem, ne putem aștepta ca în viitor ESMA să obțină și mai multe puteri și chiar uh, să, uh, ca statul, uh, statutul său să evolueze. Dacă nu suntem foarte, eh, suficient de competenți în exercitarea acestor puteri, nu ne putem aștepta decât ca în viitor ele să scadă. Consider cu sinceritate că ESMA va fi ceea ce doresc uh, membrii săi. Sigur, rolul personalului va fi esențial în asigurarea unei acțiuni puternice dar Consiliul de Supraveghetori este cel care va exercita puterile ESMA până la urmă. Pe de altă parte, procesul de aprobare a standardelor tehnice uh, cu caracter obligatoriu va necesita o cooperare deschisă și strânsă între organismele autorității și persoanele implicate din prin, uh, partea Comisiei. Trebuie să spun că președintele a, fost, a încurajat uh, asemenea colaborare. Uh, să nu uităm că așteptările investitorilor privind ESMA sunt foarte mari și trebuie să facem tot ce putem pentru a răspunde la ele. Mai mult ca niciodată, regulamentele trebuie să fie flexibile eficiente și agile. După cum știm, piețele sunt foarte inovatoare și se schimbă repede, iar regulamentele uh, trebuie să acționeze ca atare. ESMA poate contribui mult pentru un, a uh, avea un răspuns eficient în acest sens. Acestea fiind spuse, cred că ne aflăm pe calea cea bună. S-au făcut foarte multe și sunt și mai multe de făcut. Uh, și ceea ce mai trebuie să fie făcut este foarte important și mai mult decât atât urgent. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. I'll read out the list of speakers, so if others can... I, oh, I've already got Udo K. Și acum lista oratorilor. Iată pe cine am pe listă deja înscris. Fen, Ola, Mr. Fair, I mean Diego, and hang on, wait a minute, Syed, Uh, why don't I just go around everybody? Uh, Elisa. Okay, so Udo K, Vicky, Marcus, Peter, Sven, Ola, Diogo, Syed, Elisa. Anybody else? Mai dorește cineva în afară de cei care au fost deja uh, numiți? Nu? Foarte bine. Deci câte două minute pentru fiecare orator. Bun atunci haideți să facem mai multe runde. Mai întâi, primii patru, după care domnul președinte va putea răspunde, dar vă rog să fiți foarte atenți la timpul alocat. Domnule Tavares, aș dori să vă spun uh, bine ați venit din partea grupului meu politic. Uh, Primul lucru uh, pe care doresc să vi spun este că uh, impresia pe care ați avut-o când ați intrat aici în uh, această sală este una falsă. Sunteți chiar binevenit aici printre noi și uh, salutăm faptul că avem uh, ocazia să avem această discuție și vă sprijinim uh, în totalitate. Uh, este foarte bine să avem un expert prezent care ne discută atât de precis despre pericolele care există în acest uh, moment pe piață. Ne-a spus că s-a ajuns la un acord în ceea ce privește reglementarea uh, fondurilor speculative. Mulți colegi spun, nu știm exact uh, dacă aceste noi reglementări vor fi și vor arăta meritele înainte de a se uh, manifesta o nouă criză. Și uh, dorim să aflăm din partea dumneavoastră care sunt cele mai importante pericole cu care ne vom uh, confrunta pe viitor. Și un alt aspect, aș dori să știu care este poziția dumneavoastră față de uh, Uh, analiza foarte critică pe care o întreprindem referitoare la speculațiile pe marginea uh, materiilor prime și alimentelor. Comisia uh, se dovedește a nu fi foarte bucuroasă în a prezenta propuneri. Vă mulțumesc. Ok. Da, vă mulțumesc. Aș dori să ajung la uh, recrutarea personalului pentru ESMA. Această agenție ar trebui să, să, să, să-și înceapă activitatea în ianuarie, deci cred că este foarte dificil să angajăm oamenii uh, până atunci. Um, ESMA are uh, responsabilități uh, largi trebuie să asigure uh, foarte multe uh, domenii și mă întreb dacă uh, numărul de 80 de persoane angajate în cadrul acestei agenții este suficient pentru a acoperi întreg volumul de muncă care vă așteaptă. Și, um, în plus, cum ne putem asigura că angajările se fac pe baza meritelor tehnice? În acest moment, uh, activitatea se desfășoară uh, în multe state membre, de exemplu, uh, există multe comitete și mă întreb cum mai este, dacă mai aveți timp pentru revizuirea directivei MIFID și altele. Doamna președinte, amintește colegilor că dacă puneți asemenea întrebări lungi, atunci vom, vom avea puțin timp la sfârșit. Vicky. În timpul fostei crizei uh, financiare a devenit clar că nu exista suficienți bani lichizi și comisia a avut, această comisie a analizat cu, cu mare atenție noua directivă referitoare la capitalul uh, băncilor. Și cred că trebuie să ne dăm seama că noile legi vor influența uh, acordarea de credit și astfel și economia în general și când uh, analizăm alte uh, sectoare de risc, ca de exemplu derivativele, și acolo punem uh, condiția existenței unor fonduri uh, cât mai mari, lichide. Și care sunt analizele de impact pe care le, uh, întreba, le întreprindeți dumneavoastră, uh, care să vadă uh, care să se asigure că dacă cerem firmelor respective să aibă fonduri lichide mai multe la dispoziție, nu iau aceste fonduri din fondurile rezervate uh, creditelor. Și uh, cum ne asigurăm că există standarde uh, globale, nu doar pentru Uniunea Europeană sau Statele Unite? Da, vă mulțumesc, voi fi foarte succint. V-ați uh, ocupat și cu uh, flash crash-ul din uh, New York și uh, cu uh, tranzacțiile algoritmice care, se, care influențează piețele financiare? Aceasta ar fi întrebarea mea. Da, acum cred că uh, trebuie să uh, așteptăm niște răspunsuri. Aveți la dispoziție doar 4 minute pentru a da posibilitatea și altor colegi să pună întrebări. So as, as quickly as... Da, voi încerca să fiu cât mai uh, succint. Principalele uh, pericole pentru sistemul financiar, după părerea mea, sunt că nu trebuie să adoptăm, că să nu adoptăm reformele necesare cât mai curând posibil. Am explicat deja că există multe zone din uh, uh domeniul financiar uh, care nu au fost supuse niciunui fel de supravegheri. și problema din uh, Statele Unite ale Americii s-a răspândit astfel peste tot în lume datorită lipsei de reglementări. Acum ideea este să dăm supraveghetorilor instrumentele necesare de care au nevoie și în plus acești supravegători uh, trebuie să fie responsabili într-adevăr de această uh, supraveghere. În acest moment nu avem instrumentele necesare și vă aduc aminte de legea din anul 2000 din Statele Unite care excludea uh, bucăți importante din piața financiară care nu erau supuse niciunei supravegheri. Și uh, acum mai multe asemenea sectoare au fost uh, supuse unei supravegheri din partea uh, autorităților competente. Nu trebuie să uităm că ne aflăm deja la mai mult de trei ani după începutul uh, crizei și uh, situația, realitatea uh, reglementării nu s-a schimbat foarte mult în acest timp. Așadar, este urgent ca supraveghetorii, autoritățile de supraveghere să aibă la dispoziție instrumentele necesare cât mai curând cu putință. Și acest lucru um, se referă și la uh, piețele de materiale prime și de alimente și așa mai departe. Și uh, uh, piețele de produse derivate sunt legate foarte mult de aceste piețe de materii prime. Deci trebuie să reglementăm aceste piețe și să oferim uh, autorităților competente instrumentele necesare. În ceea ce privește uh, angajarea personalului necesar, este adevărat că am primit multe noi uh, responsabilități față de uh, cele uh, tradiționale. Și uh, Desigur, astfel autorita- logica și filosofia autorității a fost schimbată în mod uh, fundamental. Însă am spus deja în intervenția inițială, am primit uh, noi responsabilități în domenii care până acum nu erau supravegheate. Și este vorba în plus de domenii foarte tehnice și în aceste domenii uh, actorii de pe piață sunt cei care au cunoștințele uh, necesare. Așadar, este foarte important să folosim criteriile necesare în cadrul procesului de angajare a personalului agenției noastre. Desigur, trebuie să ne uităm la uh, cei care sunt activi pe uh, piața cu produse uh, financiare, acolo unde ESMA are noi responsabilități. Așadar, este vorba din nou de un uh, aspect uh, urgent, deoarece trebuie să începem activitatea deja în uh, luna ianuarie. Însă, în plus, trebuie să ne avem la dispoziție timpul necesar pentru a găsi oamenii potriviți. Cel mai rău lucru pe care am putea să-l facem este să ne începem activitatea fără a avea la dispoziție oamenii potriviți pentru această activitate dar nu putem să cerem ESMA să fie uh, operațională în totalitate de la începând cu 1 ianuarie. Cred că ar trebui să există un spațiu de manevră pentru viitorul președinte al ESMA să își aleagă uh, conducerea de, de la etajul uh, mijlociu al agenției. Și așadar, Uh, nu ne dorim să facem un transfer automat al personalului care acum este activ în agenție, în noua uh, agenție. În al doilea rând, și la celelalte uh, nivele avem, desigur, nevoie de mai mulți oameni și probabil că avem nevoie de oameni chiar mai bine pregătiți uneori. Și, repet, este foarte important să avem oamenii cei mai bine pregătiți care să se poată ocupa de aceste aspecte foarte tehnice. Și um, am început să ne gândim deja la viitoarea organigramă, la viitoarea uh, structură a ESMA, uh, care trebuie să respecte noile responsabilități ale ESMA. Uh, Însă această decizie trebuie luată, după cum am spus, de viitorul președinte, care probabil își va începe activitatea cândva în martie anul viitor. Așadar, cred că ar fi bine să avem răbdare, dar trebuie să acționăm cât mai repede posibil, însă și calitatea acțiunii noastre este importantă. în ceea ce privește regulile uh, de prudență referitoare la cerințele de capital. Desigur, acestea sunt foarte importante pentru a păstra uh, stabilitatea. Și am menționat acest lucru în intervenția noastră. De acest lucru nu sunt responsabile doar uh, băncile și instituțiile financiare. Um, trebuie să există o, o, o stabilitate pe, această, pe aceste piețe financiare um, nivelul adecvat de, al uh, capitalului este uh, foarte important. După cum am spus, în, însă, în toate aceste aspecte nu există experiențe pe care noi ne putem uh, baza. În ceea ce privește băncile, putem să privim în trecut și să vedem ce nu a mers bine. Însă, în acest domeniu, începem de la zero. Și acest lucru înseamnă că avem nevoie din nou de oamenii potriviți și avem nevoie de o atitudine uh, flexibilă. Este vorba de noi domenii în care, uh, trebuie, pe care trebuie să le supraveghem și este foarte probabil că vom face și greșeli. Și de aceea uh, aș sugera sau aș tinde să fac uh, următoarea uh, sugestie. Um, am put, să avem un, un spațiu de manevră în uh, noua, în noua structură uh, pentru a putea corecta greșelile inerente. Dacă definițiile sunt prea stricte, poate va fi prea greu după aceea să corectăm uh, greșelile care probabil vor apărea. În ceea ce privește flash crash-ul, a, a fost a fost foarte dificil să înțelegem ce s-a întâmplat uh, în realitate uh, pe data de, de uh, pe durata de 6 mai. A fost uh, vorba de un eveniment care apoi a fost corectat, care s-a întâmplat în câteva uh, ore, însă uh, sau lucrurile au putut fi uh, reparate relativ uh, uh, repede. A fost nevoie, pentru a înțelege aceste noi realități, realități care pur și simplu nu sunt înțelese de supraveghetori. Un asemenea uh, risc poate, poate să fie să devină o problemă sistemică dacă evenimentul se extinde pe o perioadă mai lungă de câteva ore. Aici sunt uh, însă implicate foarte multe aspecte, reguli de uh, manipulare a pieței, de exemplu și nu știu dacă avem instrumentele necesare în acest moment. Um, I'll take Peter, then Sven, then Ola. Peter. Și mai întâi Peter, după care Ole. Foarte pe scurt, doamna președinte. Domnule Tavares, câți oameni vor lucra la comitetul dumneavoastră? Pentru că există discuții la nivel înalt în ceea ce privește nivelul de prioritate a celor trei agenții. Deci câți oameni din ESMA vor uh, putea lucra în comitetul dumneavoastră. Și apoi, dacă nu este cazul, atunci ne puteți explica eventual de ce? Dacă sunt mai puțin de două persoane, mai dați, dacă sunt mai puțin de două persoane, atunci ne puteți explica de ce anume mai puțin de două persoane. Sven. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, bun venit, domnule Tavares, și a fost o plăcere să uh, conlucrăm cu dumneavoastră. Am două întrebări foarte precise. Prima este următoarea. Din câte știu eu, dumneavoastră analizați influența potențială a vânzării în lipsă și a modului în care uh, datoriile guvernelor sunt uh, sunt evaluate de către agențiile de rating și aș dori să știu cum veți face acest lucru. Veți primi informații din uh, partea autorităților partenere sau uh, aș vrea să știu care este sentimentul dumneavoastră, care sunt dificultățile cu care vă confruntați. Și aș dori să repet aceeași întrebare ca și Peter, dar pentru altă, dintr-o altă perspectivă. Uh, în ceea ce privește con- protecția consumatorului, aș dori să știu câți oameni veți angaja uh, Câți oameni credeți noastră că vor fi necesari pentru a asigura această, uh, acest departament și uh, comparativ cu cel, departamentul echivalent din Statele Unite? Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Tavares, domnul Oli Schmidt are cuvântul. Domnule Tavares, Știm că există autorități de reglementare în 27 de state membre și aș dori să știu dacă acestea își îndeplinesc obligațiile, dacă au fost uh, competente pentru a detecta problemele de pe piață, dacă au fost suficient de pioniere în momentul în care a trebuit să ia diferite măsuri pentru a rezolva anumite dificultăți. În 2005, CSR a propus organizarea unui grup care să analizeze posibilitatea de a avea agenții de rating. Și la momentul respectiv, în 2005, uh, nu ați făcut nicio propunere concretă și a spus că autoreglementarea pieței, piața se autoreglementează singură și că e suficient. Acum, domnul Tavares, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru întrebarea referitoare la numărul de persoane care ar fi necesare pentru a putea rezolva toate problemele care trebuie să fie rezolvate. În orice caz, pot să vă spun că de la bun început că nu vor fi mai puțin de două persoane. Nu vor fi mai puțin de două persoane. Deocamdată am, în, am hotărât să începem tocmai cu două persoane. Pragul minim. Dar bineînțeles, înțelegeți faptul că în comitetul nostru încă mai suntem în curs de uh, analizare a situației, a, a nevoilor și cu siguranță că ulterior vom evalua precis exact câte persoane vor fi necesare. Însă, în momentul de față, având în vedere că întrebarea noastră era dacă erau mai puțin de două persoane, răspunsul este nu, avem deja două persoane. Și uh, vă mulțumesc pentru atenția pe care o acordați acestui subiect. Bineînțeles, noi am încercat să studiem relațiile care ar putea exista I think you referred more to the, the relation between... Uh, Oratorul reia. Cred că dumneavoastră v-ați referit mai mult la relațiile care exista între uh, CDS-uri, swaps-uri și alte, alte uh, produse, mai mult decât uh, vânzările în lipsă, nu? Dacă nu mă înșel. Uh, oricum, uh, modul în care se analizează datorie, deficitul public, uh, modul în care analizăm cum cresc prețurile pe piață și așa mai departe, ce pot eu să vă spun este că concluziile noastre sprijină propunerea pe care a înaintat-o uh, Comisia. Bineînțeles, n-am să intru acum în detaliile tehnice, dar dacă îmi permiteți un comentariu, pentru că dumneavoastră v-ați referit de asemenea la uh, schimbarea ratingului. Uh, și aici vă voi prezenta o opinie personală. Cred că cea mai bună metodă pentru a rezolva problema ratingului este să faci în așa fel încât acele agenții sau acele ratinguri să nu mai fie absolut deloc relevante. Și cum poți să faci acest lucru? dacă guvernele sunt transparente în ceea ce vrește uh, conturile lor, atunci uh, ratingurile nu mai sunt necesare. Uh, pentru că orice investitor poate pur și simplu să consulte datele uh, financiare și dacă acestea sunt complet transparente și ce figurează în acele date e adevărul adevărat, atunci ratingul nu-și mai are sensul. De aceea cred eu că accentul trebuie pus tocmai în modul în care guvernele furnizează informațiile către investitori. În ceea ce privește protecția consumatorului, într-adevăr și aici este un domeniu în care suntem foarte atenți. Bineînțeles că ESMA, în virtutea noilor regulamente, va avea un rol important în acest domeniu. Am menționat de altfel deja în prezentarea mea inițială faptul că suntem uh, preocupați de distribuirea progresivă a uh, uh produselor uh, către clienții cu amănuntul, ceea ce înseamnă că acest domeniu de protecția consumatorului nu poate fi decât întărit. Așa cum v-am spus și mai înainte, în ultima noastră ședință plenară am lansat un grup de lucru la nivel înalt care, bineînțeles, cuprinde personal din mai multe autorități de reglementare care tocmai se ocupă în mod special cu această chestiune a protecției consumatorului pentru a vedea cum anume ESMA ar trebui să abordeze acest subiect și cum anume ar trebui ca aceste competențe acordate de articolul 6a să fie uh, exercitate de către ESMA. Câte persoane concret, în momentul de față, drept să vă spun, nu știu exact, pentru că nu știm care va fi organizarea finală, structura finală a ESMA. După cum vedeți, e o chestiune de tip sectorial, care, bineînțeles, trebuie să fie preluată de mai multe departamente diferite, la mai multe niveluri însă, din punctul meu de vedere, ar trebui să existe un număr suficient, un număr important de persoane care să se ocupe de acest subiect în cadrul ESMA. Este adevărat că recent uh, acest subiect nu a fost uh, um, abordat de autoritățile de reglementare, însă am constatat faptul că a existat anumite lipsuri, anumite lacune uh, referitor la munca depusă de agențiile de rating, mai ales în ceea ce privește anumite produse și anumite uh, tipuri de investiții. Însă, ceea ce mi se pare important în momentul de față este mai degrabă să privim către viitor și să ne asumăm răspunderile care ne sunt acordate Uh, chiar și referitor la aceste agenții de rating și eventual să propunem reglementare suplimentară în așa fel încât să putem defini deja un model uh, standard al acestor agenții. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult și următorii oratori, vă rog să respectați timpul ce va fi alocat. Obrigado, Sra. Presidente. Dr. Carlos Tavares, gostaria de saber Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l întreb pe domnul Tavares ce crede despre o agenție europeană de rating sau despre impozitarea tranzacțiilor financiare. Este un lucru, acest lucru bun pentru reglementarea pieței? Domnul Kamal, mulțumesc. Mă întreb dacă se referă la consultarea Comisiei privind vânzarea în lipsă. Se consideră că informațiile anonime despre acest tip de vânzări sunt suficiente și că prea multe informații pentru public ar putea duce la un comportament prociclic. Înțeleg că Comitetul Autorităților Europene de Reglementare are o altă opinie și vă rog să ne explicați această opinie. Mulțumesc. Thank you. Um, Bem-vindo, uh, Dr. Carlos Tavares, aqui ao... Doamna Ferreira. Bine ați venit în Parlament, uh, domnule Tavares. Am două întrebări. Chestiunile au fost deja abordate, dar o să revin puțin la ele. Mai întâi, Parlamentul a solicitat o autoritate europeană foarte puternică și a votat un buget pentru aceasta, dar care sunt aspectele critice și care sunt variabilele, astfel încât la 1 ianuarie autoritatea să poată începe să lucreze cât se poate de eficient. A doua întrebare, din nou agențiile de rating de credit. Apărați un model de finanțare pentru acestea și după aceea spuneți că nu ar trebui să ne bazăm prea mult pe ratingul de credit. Vă gândiți la ceva în uh, special? Mai ales când vine vorba de datoriile suverane. Aveți recomandări speciale în acest sens? Thank you. Um, on, on the issue of the, uh, again, Mulțumesc. Vis-a-vis -vis de agențiile de rating. Cred că ideea unei agenții europene de rating e dificil de implementat în practică, pentru că o nouă asemenea agenție trebuie acceptată de utilizatorii ratingurilor. Și nu întâmplător, majoritatea utilizatorilor se bazează până în prezent pe trei agenții Important este să facem totul pentru a elimina conflictele de interes și a deschide piața. Și ca să răspund și întrebare, întrebării Elisei, dacă găsim un model diferit de finanțare a agențiilor prin care ratingurile să nu fie plătite de emitenți sau cel puțin să nu fie integral plătite de aceștia, atunci putem în mod simultan să eliminăm conflictul de interes uh, sau să-l reducem și totodată să deschidem piața către alte entități care pot fi angajate de cei care plătesc ratingurile. Există câteva soluții în acest sens, soluții care trebuie discutate. Nu am discutat niciodată aceste aspecte în cadrul uh, comitetului, deci nu, putem, nu pot să intru în prea multe detalii. E doar o părere personală faptul că trebuie să punem accentul pe această eliminare a conflictelor de interes și, după cum a spus și Elisa, să reducem măsura în care instituțiile financiare se bazează pe producerea de ratinguri. Dacă eliminăm aceste stimulente inverse, ca să le spun așa, cred că piața se va deschide și se poate găsi o parte, cel puțin, din soluție. Vân problema vânzării în lipsă și diversele aspecte discutate de Comitetul Autorităților Europene de Reglementare a Piețelor Valorilor Mobiliare. Este evident de ce uh, perspectiva autorității de reglementare este una diferită, pentru că există o oarecare înclinație înspre transparență pe de o parte și înspre lipsa acesteia pe de altă parte. Este un lucru firesc. Cu toate acestea, cred că în baza regulilor de transparență propuse de noi și adoptate de Comisie în propunerea sa, nu va exista nicio problemă pentru că felul în care sunt dezvăluite aceste poziții ale vânzării în lipsă, ele nu sunt identificate, sunt agregate și așa mai departe. Și un lucru la fel de important ca dezvăluirea îl reprezintă alte măsuri propuse de comisie, care reduc foarte mult uh, riscurile așa, urmă, așa numitei uh, vânzări în lipsă următoare. Regulile propuse de comisie reprezintă per total o disciplină pentru vânzarea în lipsă care reduce riscurile uh, pe care le poate avea vânzarea în lipsă ulterioară. Construcția noi autorități europene care ar trebui să fie, cum am spus, și o autoritate puternică, cu puteri substanțiale și care să funcționeze corect. Vis-a-vis -vis de această problemă, așadar, avem un timp foarte scurt pentru construcția acestei noi autorități și pentru numirea persoanelor corespunzătoare să lucreze în cadrul ei, Timpul este scurt așadar și facem tot ce putem pentru a începe așa cum trebuie la 1 sau la 2 ianuarie, dar, din nou, după cum am mai spus, cred că ar trebui să fie o asumare progresivă a responsabilităților, fiindcă noul președinte și noul director executiv uh, vor fi uh, puși în funcție doar în martie sau aprilie și cred că această autoritate trebuie să aibă o bază solidă. De aceea eu spun întotdeauna că ne trebuie bugetul și resursele financiare potrivite pentru a face ceea ce trebuie să facem. Însă, pentru primul an, cred că trebuie să fim cât se poate de modești, să nu cerem totul de la început știind că undeva pe parcursul anului 2011 vom uh, intra la capacitate maximă de funcționare și toate persoanele vor fi la pozițiile potrivite. Oricum, după cum spuneam, avem noi sarcini, noi funcții, care țin de ESMA și am atras instituțiilor europene atenția asupra faptului că avem nevoie de mijloacele necesare pentru a face ceea ce ni se cere. Și sigur că va trebui să dăm și uh, socoteală pentru tot ceea ce facem. Mulțumesc, spune președinta. Îmi pare rău că a trebuit să ne grăbim cu finalul, dar se pare că așa se întâmplă întotdeauna. Vedeți că atât de mulți deputați au vrut să pună întrebări ceea ce înseamnă că suntem cu adevărat interesate, interesați de activitatea dumneavoastră. Și sigur că trebuie să discutăm și amendamentele uh, referitoare la agențiile de rating de credit. Deci este un subiect de foarte mare interes. Vă mulțumim pentru prezentare și așteptăm cu nerăbdare următorul schimb de opinii. Poate când uh, veți veni aici uh, în calitate de reprezentant al agenției. Mulțumesc, continuăm cu voturile în câteva uh, minute. Da, puteți și aplauda, spune președinta. Right, everybody, do you, do you have voting cards? If you do have voting cards, can you put them in? Dacă aveți cartele de vot, vă rog să le introduceți. Dacă nu, puteți începe să intrați în panică, spune președinta. Cine nu mai are uh, cartele de vot? Haideți să vedem. Bun, să facem totul la, la timp, lucrurile la timpul lor. Haideți să facem un vot de test. Votul e deschis. Dacă sunteți mulțumiți, apăsați plus. <laughs> I'm, I, yeah, I've got flu and I'm still happy, so there you are. Oh, we got two. Avem două persoane care sunt nemulțumite și șapte care nu știu exact ce să facă. Bun. Doamnă președintă, ați spus că Grecia e mulțumită, dar nu, verde e mulțumit, dar n-a spus ce e roșu. Poate roșu este foarte mulțumit. We'll have another check. Okay. Să mai verificăm o dată. Apăsați orice doriți acum. Un buton, adică. <laughs> no, look, be careful. This is being web streamed. Atenție, întâlnirea se transmite și pe internet. Bun, s-a închis votul. Există o consolă care nu funcționează. Avem o cartelă verde care nu funcționează, da? Și alta de la PP care nu funcționează sau nu e aici. Și mai avem o cartelă lipsă de la socialiști. Deci să sperăm că nu va fi nevoie de prea multe voturi. Sunt în India sau undeva, nu știu. Și eu trebuia să fiu acolo, dar n-am ajuns. Uh, Continuăm cu votul raportului anual al uh, Băncii Central Europene 2009, paragrafele, liniatele 1 și 2, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot pe părți cu privire la 14. Prima parte pentru, împotriva abțineri. Cred că se adoptă, dar vă, nu ați ridicat mine suficient de repede. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis C. Cei care sunt pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis D. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Pagina următoare, aliniatul 5A, nou, sau amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mergem la 28, pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral, aliniatul 6A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mergem acum la compromisul F. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pe trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul original 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42. Două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri. Nu îmi dau seama. Haideți să verificăm electronic. Deschidem votul. Madam Chairman, I've cleverly forgotten my Doamnă președinte, mi-am uitat cartela. O să ne uh, vedem cu număratul la sfârșit, spune președinta. Avem prea mulți socialiști. Cu un socialist în plus. Unul dintre socialiști, vă rog să scoateți cartela votează mai mulți socialiști decât Închidem votul și redeschidem. Să sperăm că din nou nu votează prea multă lume. S-a deschis votul. S-a închis votul trebuie să adăugăm și pe cine e în plus. Unul împotrivă, doi împotrivă. Domnul Fox e împotrivă, domnul Fair e împotrivă și unul pentru, dar uh, amendamentul e respins oricum. Bun. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Care e problema, întreabă președinte? 45 acum. 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri Deci 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, și se respinge. Textul original, aliniatul 16. Trebuie să-l votăm, da, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 Vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 59 este caduc dacă se adoptă compromisul J, compromisul K acum, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar. 64 să verificăm electronic, vă rog. S-a închis votul. 19 pentru, 18 împotrivă. Domnul Faio, însă 20 pentru cu el, împotrivă pentru. Deci se adoptă cu un vot, pentru că au fost doi pentru și unul împotrivă, deci se adoptă. Votăm 65 și 66? Da, 65 pentru, împotrivă, se, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul KA pentru împotrivă abțineri se adoptă 71 două părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotrivă abțineri se respinge. 72 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul L. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 76. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul M. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la alineatul 22. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pe trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar mai bine verificăm. Partea a doua. A votat toată lumea? Bun. Se respinge orice ar face ceilalți trei. Partea a treia, pentru, împotriva. Vă rog să ridicați mâinile. A treia parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 81, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 82, pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 83 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Aliniatul 26 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 26 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentele BC pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verif să verificăm 6. Bun. Amendamentul 6 pentru, Împotrivă? Abțineri? S-a respins. Cred că mergem prea, merg prea repede. Vreți să verificăm electronic? Haideți să verificăm electronic. Am verificat? Da. Bun, haideți să începem. Eu număram mâinile, voi votați electronic. Bun. Vă rog să votați. Amendamentul 6. Reveri- verificăm din nou amendamentul 6. Trebuie să mai notăm și ce votează cele trei persoane. Unul împotrivă, unul pentru. Sunteți împotrivă? Dumneavoastră sunteți pentru? Deci sunteți împotrivă. Încă doi împotrivă. Deci avem scor egal. Nu, acolo e pentru, împotrivă și două, doi împotrivă aici. Deci trei împotrivă pe care trebuie să-i adăugăm, adică 20 și unul pentru, deci tot 20, ceea ce înseamnă că se respinge. Amendamentul 7. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge. Compromisul A. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, care va folosi metoda electronică, pentru care folosim metoda electronică. Right, and how many have we got to add in now? Și pe cine mai trebuie să adăugăm? Unul de la domnul Feo, încă unul de la domnul Fox și încă unul. Deci 39 pentru. Acum votul pentru moțiunea de rezoluție. Okay. Eu plus, eu plus, eu... Dumneavoastră pentru, pentru, pentru. Deci încă trei persoane pentru. Deci, între timp am pierdut o persoană. Felicitări, domnule raportor. Oh. I need a voting list. Voting list, yes, yes, yes. No, sorry, here. So, granting... We're on to point 15. That's the one, yeah. Yep, okay. Right, is everybody ready? We now move... Ajungem acum la punctul 15 de pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Cutaș referitor la acordarea unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții. Amendamentul 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis A pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul B, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul D, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul E, pentru, împotriva, Repet, compromisul E. Vă rog, ridicați mâinile pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, 33 pentru, împotrivă, abțineri, nu prea este clar, atunci haideți să verificăm. S-a deschis votul. Right, have we got, who have we got to add in? We've got... Și pe cine mai trebuie să mai adăugăm? Unul pentru, unul împotrivă și încă o persoană pentru. Deci, se adoptă. Se adoptă. Acum, compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 36, nu-i așa? 36 sau 11. 11 este retras. Atunci foarte bine. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se respinge. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 17, compatibil cu 3 și 16. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19. Cu amendament oral pentru, împotriva, abțineri, se respinge.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 Right, we now move on to point 16, which is... Ajungem la uh, punctul 16. Este vorba de raportul domnului Hans-Peter Martin referitor la conturile economice și de mediu europene. Dacă sunteți gata, um, amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva se adoptă. 8. Cine este pentru? Împotriva abține se adoptă. Compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă. Am pierdut acum șirul 28. Cine stă pentru împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru împotriva abțineri. Cred că a fost adoptat, însă haideți să verificăm, vă rog. A votat toată lumea. Da, a fost adoptat, indiferent de celelalte trei voturi. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri. Să verificăm din nou amendamentul 2. Okay. Now what is what are, what are the care, uh, care sunt voturile extra separate? We Can we Am putea uh, reface acest vot, vă rog. Așadar, revotăm. Toți cei care au o cartelă au, vot, au votat, votul este închis acum. Deci, uh, doar trei voturi în plus a fost uh, respins Trecem la amendamentul 17 pentru, împotriva, abțineri să se adoptă. Amendamentul 3, pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Putem să verificăm dacă doriți. Verificăm a doua parte. right? What are you doing? What are the ex- Care sunt, este state 18 la 18 celelalte voturi? Deci, e totuși uh, respins. Ajungem la amendamentul Deci 16 nu, nu mai este caduc acum. Amendamentul 4, cine este pentru? Împotriva abțineri. Respins, cred. Amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. compromisul D pentru, împotriva. PP-ul nu votează? Deci susțineți. Ok. Se, se adoptă atunci. Amendamentul 22. Cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri Poate PP-ul să-mi spună dacă susțin sau nu acest amendament. Da, susțineți, atunci este adoptat. Amendamentul 23, cine este pentru? Așadar, amendamentul 23 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotriva? Nu știu exact care este situația. Haideți să verificăm cu amendamentul oral la 23. Okay, everybody voted. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se pare că a fost uh, admis. Ajungem la votul final. Va fi vot electronic. Votul e deschis. One extra. Avem 1, 2, 2, 3 voturi extra. Deci, 37 de voturi pentru și putem să îl felicităm pe raportor. Right. I'm hoping that somebody... Oh. could ask Mrs. oh. perhaps. Right, colleagues, I, I apologize, but I've got flu. Dragi colegi, îmi cer scuze, sunt răcită și o să trebuiască să cedez locul și văd că se pare că toți vicepreședinții au dispărut, atunci doamna Astrid Luling o să vină să mă înlocuiască. Uh, pentru că asta este procedura obișnuită. În momentul în care pre președinta cedează locul, alegem persoana cu cea mai multă experiență în sală. C'est pas la première fois, hein? De... <laughs> Nu e prima dată. Deja în mandatele precedente uh, mi s-a mai întâmplat să preiau președinția pe motive de vârstă. Foarte bine. Trecem acum la examinarea amendamentelor uh, pe marginea raportului domnului Jean-Paul Gozes, referitor la modificarea regulamentului 1060 pe 2009 privind agențiile de rating de credit. Are cuvântul domnul Gozes. Mulțumesc, doamna președinte. Așa fi vrut să spun uh, doamna cu cea mai multă experiență. Dar vă rog, cu microfon, spune doamna președinte. A, m-am înșelat, am ales celălalt microfon. Gata, l-am găsit. Mulțumesc, doamna președinte. Examinăm acum amendamentele care au fost înaintate de anumiți colegi. Există o sută de amendamente, ceea ce îmi se pare destul de puțin, totuși. Dar asta demonstrează că dezbaterea s-a concentrat pe punctele pe care noi vrem tocmai să le rezolvăm prin acest regulament. Regulament care trebuie să modifice regulamentul deja adoptat în 2009 și care avea drept scop organizarea supravegherii de, de către ESMA. Doresc să amintesc de asemenea faptul că un raport de inițiativă a fost uh, înaintat. Este colegul nostru, Wolf Klintz, care este raportor pe această temă și subiectele în jurul acestor agenții de rating, uh, schemele de uh, remunerare și așa mai departe, vor fi examinate în cadrul acestui raport de inițiativă care va fi drept bază de lucru pentru comisie. Comisie care va propune o inițiativă, o propunere de regulament în 2011. Se corectează oratorul. În 2011 în primul trimestru. Doresc să comunic colegilor faptul că mâine dimineață organizez o întâlnire cu raportorii din umbră pentru a pune la punct amendamente de compromis pe marginea subiectelor celor mai importante, știind foarte bine că avem un calendar destul de strâns, pentru că vom avea o nouă examinare a amendamentelor uh, pe 8 noiembrie și că vom vota cu ocazia pe data de 9 noiembrie la Bruxelles. Aș dori de asemenea să comunic colegilor faptelor că, uh, faptul că domnul Reinders, uh, președinte în exercițiu, ECOFIN, și-a manifestat dorința ca acest regulament să fie adoptat până la finalul președinției belgiene. Cred că s-a învățat cu succesul uh, Uh, primelor lecturi. Punctele abordate de aceste amendamente, care, după cum v-am spus, sunt amendamente foarte bine țintite pe anumite domenii, sunt următoarele. Accesul la informații. Articolele 8a și 8b. Iar în această rubrică există și întrebarea referitoare, chestiunea legată de transparență. Articolele prevăd că, ca informațiile uh, să fie la dispoziția agențiilor care au uh, o cotă pe piață și că această informație să fie transmisă în mod securizat. Și pe marginea acestui uh, articol există amendamente foarte diferite și diverse. Unii își doresc să menținem acest sistem, dar ca agențiile să fie autorizate să consulte informațiile uh, celorlalte agenții care se ocupă nu de 10% din informații, ci uh, pragul de 5% din informații tratate de către ESMA, e amendamentul domnului Pitela, alții preferă să înlăture total uh, articolele 8A și 8B, tocmai pentru a acorda mai multă importanță acestui subiect în raportul de inițiativă a domnului Clins, iar alții, în plus de aceasta, își doresc ca informațiile referitoare la instrumentele financiare și nu numai, nu numai uh, instrumentele financiare structurate, ci toate instrumentele să fie accesibile publicului. Ei bine, acest subiect este unul destul de delicat, pentru că cei care emit aceste informații nu vor să fie obligați să dezvăluie anumite informații pieței. Și ceea ce mă tulbură pe mine e faptul că o agenție de rating, una din cele trei mari agenții, își dorește ca aceste informații să fie uh, dezvăluite. nu își dorește un acces privilegiat pentru agenții, ci pur și simplu accesibilitatea acestor informații. Poate că ar putea să-mi spună cineva care ar putea fi, știu eu, motivele pe care le-ar avea o astfel de agenție care are astăzi un fel de monopol, ca să nu spun oligopol. Și, dintr-o dată, iată că această agenție își dorește ca informațiile să devină accesibile. Mai există și amendamente referitoare la competențele ESMA și la măsurile de supraveghere, mai ales din partea doamnei Bowles și din partea domnului Fox. Uh, și ambii propun să există o instanță de apel uh, vis-a-vis uh, -vis de deciziile luate de ESMA în cazul în care ESMA ar fi și instanța care ar aplica sancțiuni și în acest sens o mare majoritate a amendamentelor pe această temă ar merge într-o direcție și anume ca sancțiunile să fie, uh, să fie decise de către ESMA. Nu cred că acest lucru ar pune probleme. Până în prezent, Comisia a spus că își dorea să fie ea cea care să poată să opereze astfel de sancțiuni, dar se pare că lucrurile s-au schimbat radical și ar putea în mod destul de legitim să fie ESMA cea care propune astfel de sancțiuni. Întrebarea este care ar fi suma, pragul acestor, acestor sancțiuni și ar trebui să existe anumite praguri în așa fel încât aceste amendamente să nu treacă peste 10% din cifra uh, de afacere anuală a uh, întreprinderilor respective sau instituțiilor respective. Domnul Clint propune ca ESMA să stabilească un raport anual care să fie înaintat Comisiei, Parlamentului și Consiliului, raport anual cu privire la reevaluarea diferitelor instrumente și asta în funcție de competențele acordate ESMA. E adevărat că noi ne punem întrebări, cam mare majoritate dintre noi, între ecuația care există între resursele financiare și uh, personalul pe care îl are ESMA și competențele care îi sunt atribuite. Și ar trebui ca aceste resurse în personal și resurse financiare să corespundă cu competențele atribuite. Iată deci pe ansamblu cam cum uh, se prezintă aceste amendamente și apoi mai există și uh, un amendament referitoare la prevederile tranzitorii. Tranzitorii, adică în perioada când, între momentul când ESMA intră în funcțiune, <clears throat> începe să funcționeze și momentul în care va fi de plin operațională pentru a-și îndeplini misiunile. Și trebuie să mai precizăm și precizăm lucrurile și în ceea ce privește acel endorsement mai ales când vine vorba de agenții de rating care se află în țări terțe, care nu au aceleași, aceleași reguli de control și de supraveghere uh, similare cu cele din Europa. Și în acest sens, va trebui să verificăm lucrurile, dar în acest sens mi se pare că dezbaterea a fost lansată de o luare de poziție din partea Cezar în ceea ce privește utilizarea unor date venind din țări terțe. Cei care erau prezenți în mandatul precedent își amintesc poate de acest lucru. o chestiune care a fost mult discutată în Parlament și anume modul în care am putea analiza notele provenind sau datele provenind din țări terțe, principiul de bază fiind că doar notele atribuite de către agențiile de rating sunt supuse unei reglementări europene și doar acestea ar putea fi utilizabile în Europa, tocmai în scopuri de uh, reglementare. Și la momentul respectiv s-au admis două posibilități de derogare. Prima, pentru agenții de rating care s-ar afla în țări reglementate, supravegheate și în momentul în care ar exista un acord de supraveghere și de uh, cooperare între Autoritatea Europeană ESMA și Autoritatea de Reglementare din țara respectivă. Ne-am gândit, spre exemplu, la agențiile care se află, spre exemplu, în Canada în ceea ce privește alte regiuni ale lumii, s-a ajuns la concluzia că notele acordate în alte țări decât în Uniunea Europeană, din partea unor agenții care nu sunt controlate, ar putea fi utilizabile în cadrul Uniunii Europene dacă aceste agenții ar fi, așa cum se spune în jargonul britanic, endorsate Uh, de către o agenție care ar avea sediul în Europa și care face parte din acest sistem controlat și supravegheat. Și deci, prin acest accept, atunci această agenție din Europa garanta calitatea notei acordate. Acest lucru ne s-a părut un sistem bun, pragmatic, pentru că, având în vedere uh, monopolul acestor agenții, de multe ori, agenția care notează într-o țară neeuropeană era, de fapt, de drept o filială sau o, o subsocietate a unei agenții aflate deja în Europa. Dar se pare că acum există o confuzie în acest domeniu și se cere ca agenția situată în țara terță să fie ea însăși supravegheată, controlată uh, Uh, prin norme similare cu cele valabile în Europa. Deci e o propunere din partea colegiuitorului și deci e o propunere pe care va trebui să o analizăm precis pentru a ști exact cam cum stau lucrurile. Iată deci cele câteva observații pe care doream să le fac. Aș dori să vă amintesc că mâine dimineața vom avea o întâlnire cu raportorii din umbră tocmai pentru a redacta amendamentele de compromis. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte, mulțumesc, domnule raportor. Da, sunt foarte multe chestiuni încă în curs de dezbatere, dar trebuie să vă comunic o informație. O informație din partea grupului liberal. Domnul Clintz se află în India, doamna Bowles, care în principiu trebuia să-l înlocuiască astăzi, a trebuit să părăsească uh, președinția pentru că este răcită și grupul ALDE ne-a comunicat că poziția grupului va fi prezentată mâine cu ocazia ședinței Uh, care va întruni toți raportorii din umbră. Foarte bine. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi domnul Pitela, domnul Clint care nu este, nu este în sală, domnul Gigold, doamna Fox și domnul Clut. O, mă iertați, spune doamna președinte, nu e doamna Fox, ci domnul Fox. Știu, știu, știu, nu v-ați schimbat sexul. Mă iertați. Încă nu, spune domnul Fox. Domnul Pitela, aveți cuvântul și ceilalți colegi care doresc să ia cuvântul să se înscrie acum. Domnul Pitela, vă rog. Wow. A, ah, voilà. Monsieur le vice Vediamo spesso nel bureau, quindi eh, non, si avanti, può Da, sunt aici și uh, vă mulțumesc. Așadar, domnule Gozes, Uh, domnul Gozes știe cât de mult îl apreciez și uh, doresc să exprim acest lucru din nou cu această ocazie. Aș dori să mă refer la două uh, puncte. La, odată la punctul 8, unde este vorba de domeniul uh, de rating unde nu există deloc concurență și uh, apoi în ceea ce privește articolul care se referă la sancțiuni. Și aș dori să reafirm deja punctul meu de vedere și um, am exprimat deja acest lucru cu ocazia uh, primei, primului schimb de opinii și am făcut mai multe, am propus mai multe amendamente, 106, 112, 114, în care se cere ca ESMA să fie cea responsabilă cu, de sancțiuni și nu Comisia Europeană. Am cerut acest lucru în mod clar, deoarece, după părerea, după părerea mea, noua autoritate trebuie să fie într-adevăr în, trebuie să fie capabilă să-și îndeplinească noile responsabilități. Această autoritate este cea responsabilă pentru supraveghere și mă întreb de ce avem nevoie de o asemenea autoritate dacă nu are și uh, puterile necesare. Și, și, și din uh, punct de vedere uh, juridic lucrurile trebuie să fie uh, foarte clare. De aceea, uh, trebuie să definim foarte uh, clar cât de mari sunt uh, aceste uh, sancțiuni. După cum am doresc să repet, din punct de vedere juridic trebuie clarificat foarte bine care sunt responsabilitățile clare și până unde poate să meargă ESMA în ceea ce privește sancțiunile. Desigur, noi avem părerea noastră, Consiliul are altă uh, părere. Părerea noastră este că nu Comisia este responsabilă în ceea ce privește sancțiunile. Altfel, uh, domnul Gozes se bucură de sprijinul meu uh, necondiționat și în ceea ce privește agențiile de rating pentru uh, credit, cred că Parlamentul European trebuie să continue lucrurile afirmate deja în anul 2009. Trebuie să mergem, uh, să lucrăm în direcția unei reglementări foarte clare, care să nu lasă uh, loc de neînțelegeri. Și domnul Gozes și alți colegi din Parlament și-au exprimat deja părerea din acest punct de vedere. Uh, și um, cea mai nouă uh, uh, declarație a domnului Mario uh, Draghi a arătat foarte clar că în cadrul următor, viitorului summit G20 vor fi făcute uh, propuneri concrete um, despre uh, reglementarea viitoare a agențiilor de, de credit și care sunt responsabilitățile clare ale acestor agenții de credit pe plan internațional și trebuie să spun că domnul profesor Mario Draghi este un expert în domeniu și mă bucur faptul că se, se preocupă de acest aspect și mă bucur că și noi avem aceeași uh, direcție. Mulțumesc! Domnule Gozes, doriți să răspundeți? Întreabă președinte, poate așa e cel mai simplu. Sau să ascultăm toți raportorii din umbră? Oricum, nu am mult de adăugat, nu pentru că poziția e comună. Atunci, domnul Gigal, aveți cuvântul. I, I just, sprech mal Deutsch. Da, cred că voi vorbi pe germană, nu mai vreau să vorbesc în engleză. Aș avea câteva lucruri de spus în legătură cu câteva puncte. Unele dintre amendamentele colegului uh, Jürgen Klute, din punctul meu de vedere, se situează de fapt în uh, domeniul uh, următorului raport și astfel sunt uh, anticipate anumite uh, discuții despre care, cu aspecte despre care nu, este clar că nu le putem uh, soluționa acum deoarece se uh, întârzie uh, aspectul de supraveghere al uh, autorității ESMA. Și mă refer mai ales la uh, propunerile care își doresc că în, ca, ca, pe, ca în domeniul uh, pieței interne să fie să apară uh, modificări. Și, de exemplu, mă refer aici la amendamentul 52, unde se spune uh, că un actor de, de pe piața uh, economică privată nu poate să aibă, să emită o, o, opin, o opinie, un aviz uh, asupra uh, situației unui uh, stat, asupra solvabilității unui stat. După părerea mea, este o, o poziție foarte dificilă, deoarece fiecare poate să aibă părerea sa și există foarte multe agenții de, de rating a creditelor care sunt foarte mici și problema uh, rezidă, de fapt, cu actorii de pe piață care sunt foarte mari. Uh, și după părerea mea, de fapt, avem aici de a face cu, o, cu o, un aspect de concurență și nu aspect uh, principial. Însă cred că uh, ar trebui să avem timpul să discutăm de aceste lucruri în liniște. O altă remarcă, um, cine ar trebui și ce informații ar trebui să uh, primească? Cred că despre acest lucru trebuie să discutăm în uh, detaliu. Uh, Până în acest moment, cel puțin, așa am înțeles eu lucrurile, comisia noastră sprijină principiul uh, transparenței. Și așadar, dacă ne dorim uh, deschiderea uh, pieței, atunci um, nu trebuie să ne rezumăm la propunerea venită din, din partea comisiei în care se uh, spune că doar 10% din produsele uh, de pe piață ar trebui să uh, fie, să fie evaluate, ci cred că um, acest lucru este necesar nu doar pentru agențiile uh, importante de rating și în plus trebuie să includem și uh, opinia publică în acest proces. Un alt punct care pentru mine este foarte important ar fi uh, relația între ESMA și autoritățile naționale de uh, supraveghere. Și acest aspect este abordat în articolul 30. Și cred că în logica compromisului pe care, l-am pe care ne-l dorim este să evităm ca competența pe care uh, dorim să o dăm uh, acestei noi autorități ESMA să fie transferată, de fapt, până la urmă, la autoritățile naționale. Și cred că aici trebuie să trasăm foarte clar granițele. Și de aceea aș dori să vă rog să sprijiniți amendamentul pe care l-am uh, propus. Um, și mă bucur că vom avea discuții interesante cu Jean-Paul și cu ceilalți colegi uh, mâine dimineață în cadrul discuției pentru compromis. Mulțumesc! Gigold. Uh, mulțumesc, uh, domnule Gigold. Are cuvântul domnul Ashley Fox. Vă rog. Vă mulțumesc, doamna Lulink. Aș dori să-i mulțumesc domnului Gozes pentru munca depusă pentru acest raport și mulțumesc de asemenea pentru întâlnirea organizată mâine, care sunt sigur că va fi foarte constructivă. Aș dori să mă refer doar la articolul 8a și 8b. Este vorba de aceste pagini internet securizate și mă întreb dacă Comisia s-a gândit în mod uh, serios la ce beneficii vom avea uh, ca urmare a acestor pagini uh, internet și care vor fi costurile, deoarece în Statele Unite există un asemenea sistem și există dovezi că nu există de fapt beneficii și în plus se impun costuri foarte mari. Și nu vorbim despre bancheri ci, foarte bogați, ci despre uh, întreprinderi reale. Și pentru acestea, uh, costul uh, adunării de capital a, a crescut foarte mult datorită acestor cerințe. Și cred că prin noile uh, cerințe vom impune uh, costuri uh, enorme în plus. Și nu este vorba de administrarea paginilor de internet în sine, ci este vorba de costurile reflectate în Uh, personal și în timpul uh, investit. Fiecare uh, document care este publicat pe pagina de internet respectivă trebuie să fie avizat, examinat de un avocat. Și eu am fost un avocat și mă bucur de o muncă suplimentară care mi se prezintă, însă aceste agenții de rating a creditelor nu vor pune nimic pe internet, niciun document care nu a fost verificat. Și cred că astfel încetinim foarte mult întreaga uh, procedură de um, adunare de capital și aceste aspecte nu pot fi rezolvate uh, prin telefon, ci în scris și nu vor fi publicate uh, pe internet până când nu au fost verificate de către un avocat. Deci este un proces uh, foarte greoi, cu, foarte costisitor, cu foarte puține beneficii. Așadar, de ce nu facem uh, o, o pauză, nu așteptăm un an și să vedem care este experiența din ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Eu cred că în Statele Unite ale Americii se va abandona acest uh, experiment și cred că nu trebuie ca prin acest proces greoi să uh, inițiem acest uh, proces, să vedem că peste un an Statele Unite renunță la acest experiment și noi vom avea nevoie de 10 ani pentru a renunța la el. Uh, și între timp costurile de acumulare de capital uh, sunt, vor fi atât de mari încât capitalul va merge pe alte piețe, în Orientul îndepărtat sau în America Latină. Așadar doresc să le cer uh, colegilor să se gândească foarte bine la punctele 8A și 8B. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, Monsieur Fox. Mulțumesc, domnule Fox. Într-adevăr, procedurile costisitoare uh, asigură cu siguranță locuri de muncă pentru avocați. Deci e foarte bine, e interesant, dar dau acum cuvântul domnului Jürgen Klüt. Ja, danke schön, Frau Luling. Da, vă, vă mulțumesc, doamna Luling. Aș dori să vă uh, aduc aminte că există un motiv istoric că ne preocupăm de aceste agenții de uh, rating a creditului. S-a discutat foarte mult în cadrul opiniei publice despre aceste agenții și a devenit foarte clar unde există probleme din punct de vedere uh, metodic, unde există probleme din punct de vedere politic și de aceea cred că este foarte important munca depusă în acest uh, domeniu și salut și în grupul uh, grupului, grupului meu politic că s-a făcut acest pas în direcția deschiderii față de o, o, înspre opinia publică. Situația este puțin uh, diferențiată, însă uh, partidul meu um, ar fi de părere că ar trebui să existe o singură agenție de rating a creditului, însă stăm înțelegem faptul că această părere nu poate fi acceptată de uh, toată lumea. Plecând de la acest punct de vedere, direcția în care merge raportul uh, domnului Gozes este o direcție care uh, poate fi salutată. Aș dori să fac o remarcă la uh, um, afirmațiile domnului Sven. Dacă eh, este să analizez eh, care au fost consecințele agențiilor de rating eh, față de Grecia și Spania, cred că este foarte important să discutăm acest lucru. Și nu este vorba de faptul că persoane private nu au dreptul să-și exprime opinia. Doresc să pun aici accentul pe consecințele acestor opinii și cred că ar fi bine să existe un uh, organe parlamentare de uh, control. Există comisii uh, parlamentare care uh, examinează uh, bugetele uh, naționale, deci cred că există uh, foarte multe instituții uh, care nu pot fi pur și simplu înlocuite de asemenea agenții de rating uh, private. Și tocmai pentru a pentru a evita ceea ce s-a uh, întâmplat și, uh, în plus, uh, degradarea uh, ratingului Greciei a dus pur și simplu la o, o împărțire a veniturilor de, de, de jos în sus până la urmă. Așadar, instituțiile de stat sunt cunoscute, um, un, sunt transparente, deși, desigur, unii ar putea să critice acest lucru. Uh, ei bine, în uh, domeniul uh, privat nu există uh, această transparență. În domeniul privat este, este situația este puțin diferită. Dacă ar exista mai multă transparență în domeniul privat, cred că eu aș, aș susține această evoluție. Așadar, Cred că trebuie să fim foarte atenți pentru a evita situația prezentă și care s-a manifestat în ultimele luni și în ultimii ani. În ceea ce privește alte, celelalte aspecte, n-aș dori să repet anumite lucruri deja afirmate. Poate o singură remarcă. În amendamentele noastre am, ne-am dorit să nu există o diferență între uh, o o evaluare, un rating uh, uh, la cerere sau uh, nu. După părerea noastră, dacă, dacă există o asemenea etichetare, renunțăm la intenția inițială a, unei, a unor asemenea rating. Așadar, după părerea noastră, nu ar trebui să existe o diferențiere între un rating cerut și unul necerut. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Clute. Aceștia au fost raportorii din uh, umbră. Acum domnul Udo Bulman are cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Sunt de acord cu cererea uh, potrivit care ar trebui să începem cât mai repede uh, munca. Însă, nu pot să nu rezist tentației la fel cum a făcut-o domnul Clute, să spun ceva uh, fundamental referitor la uh, ceea ce va trebui să facem în uh, legislația următoare și în ce direcție dorim să mergem în continuare. Și aș dori să vă aduc aminte la propunerea colegului Pitela în anul 2009. Pe acea vreme, ne, ne, do, ne doream să uh, abordăm această temă pe care o discutăm acum. Este vorba de faptul că structurile de piață nu sunt în ordine și că avem de-a face cu uh, piețe care nu uh, funcționează, nu aduc serviciile de care are nevoie uh, economia, de fapt atunci am discutat dacă ar trebui să existe organizație uh, publică sau organizație din partea uh, economiei și cred că există foarte bune, uh, multe modele și uh, modele foarte bune care ar putea funcționa. Între timp, cred că uh, nu mai suntem singuri noi cu această abordare. Deci, există din ce în ce mai mulți colegi din partea Partidului Popular uh, European care au uh, aceeași părere ca și noi. L-am auzit și pe domnul Ferber af- uh, făcând afirmații în acest, în acest sens. Și din cercul liberalilor am auzit voci care merg în această direcție, că trebuie să facem ceva în acest sens. Salutăm această tendință, însă dorim să amintim colegilor că uh, o majoritate a liberalilor și a creștin-democraților s-au opus acestei abordări în anul 2009 și acesta este motivul pentru care nu am progresat uh, atunci când am încercat să adoptăm ultima, ultimul act legislativ. Atunci ceream atunci uh, pur și simplu vorbeam despre uh, cereri concrete și aș dori să aduc aminte, să aduc aminte că am ratat o șansă atunci, în 2009 și îmi doresc faptul că ca pe, ca pe viitor în această, această comisie să dea dovadă că este capabilă să uh, treacă la pași uh, serioși pentru a avea o, o structură îmbunătățită de furnizori pe această piață. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Bulman, spune doamna președinte. Aș dori doar să spun că uh, probabil uh, creștini, democrații și liberalii s-au bazat pe afirmațiile domnului Adenauer și care spunea că nu dorește să își schimbă părerea deoarece nu, nu dorește să eșueze în fiecare zi. Nu mai vrea nimeni să ia cuvântul? Dacă așa este, dau cuvântul domnului Gozes, pentru că ați avut multe întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu atenție pe colegii mei și pentru că le-am citit amendamentele, poziția lor nu m-a surprins prea mult. Într-adevăr, trebuie uh, ca această reglementare să ia forma corectă. Nu vreau să intru într-o dezbatere referitoare la trecut pentru că nu existau soluții unanime și cred că cu privire la anumite subiecte o să ne amuze raportul de inițiativă, pentru că nu este atât de simplu să găsim noi modele de venituri, să căutăm uh, lucruri care să ne permită să tratăm problema datorilor suverane, dar vă reamintesc că în Parlament am, supra, am obținut supravegherea de către ESMA și Comisia și Consiliul nu vreau să facă acest lucru, spuneau că e imposibil din punct de vedere juridic. Într-adevăr, așa era în momentul uh, respectiv, dar grație susținerii colegilor din Comisie, am impus Comisiei o inițiativă legislativă cu ocazia pactului de supraveghere și știm că singura competență a ESMA distrusă în propunere a fost tocmai supravegherea agențiilor de rating. Deci, timpul ne permite cu siguranță să mergem mai departe și de aceea am dorit să separăm punerea în aplicare a supravegherii celorlalte chestiuni importante care merită dezbătute uh, am ascultat uh, pe toată lumea. Mâine o să încercăm să facem o sinteză a tuturor discuțiilor, astfel încât să creăm un regulament eficient și care să reglementeze un domeniu unde uh, reglementările foarte laxe au uh, creat daune în mediul financiar, dar nu trebuie să pierdem în vedere ideea din 2009, adică o adevărată supraveghere europeană și nu trebuie să ne lăsăm uh, îndepărtați de acest obiectiv de cei care spun că există agenții locale și că ESMA nu va putea să uh, reglementeze totul și așa mai departe. Mă alătur celor care au spus că există, că sunt necesare de delegații, dar e vorba doar de delegare de sarcini precise și trebuie ca ESMA să își păstreze rolul central de supraveghere, coordonare și sancționare. Prin urmare, ne întâlnim mâine și vă vom prezenta rezultatul lucrărilor în data de 8 noiembrie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Sperăm, într-adevăr, ca ESMA să aibă resursele umane necesare pentru a-și îndeplini sarcinile. Pentru că nu mai ia nimeni cuvântul, aș dori să vă spun că mâine Comisia Juridică își va adopta opinia în ceea ce privește calendarul, după cum am spus deja. Va avea loc a, a doua discuție privind amendamentele în data de 8 noiembrie și votul are loc în 9 noiembrie cu privire la acest raport. El va fi discutat în plenară în plenara din decembrie de la Strasburg. Deci vă urez succes în activitatea noastră în continuare, domnule raportor. Trecem acum la punctul 18, raportul privind politica în domeniul concurenței pe anul 2009 al domnului Dirk Jan Epping în ceea ce privește cum am spus, politica în domeniul concurenței pe anul 2009. Avize vom primi din partea comisiilor uh, Industrie, Energie, IMCO, TRAN, Cultură. Am Examinarea amendamentelor urmează acum, domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați fost generoasă și mi-ați dat cuvântul. Mai întâi vă mulțumesc tuturor celor care ați contribuit la amendamentele privind proiectul de raport privind politica în domeniul concurenței pe anul 2009. Voi face câteva observații cu privire la aceste amendamente și aștept cu nerăbdare dezbaterile. În total au fost 95 de amendamente până în prezent. Cred că multe dintre ele au adăugat valoare raportului, dar de mai multe dintre ele se vorbește despre, uh, se pot fi regrupate. Există și câteva uh, afirmații care nu prea mi se par la locul lor dar în cadrul acestui raport sau amendamente formulate neclar. Și dacă sunt formulate neclar și alineatele sunt prea lungi, le citim ca pe un roman rusesc, doamnă președinte, și romanele rusești sunt foarte complicate. Voi începe cu amendamentele la considerente. Le susțin pe cele 1, pe 6 și 13 și 14 ale domnului Caris. Aceste amendamente fie adaugă noi elemente în spiritul proiectului de raport sau abordează chestiuni specifice. Amendamentele 7 și 8 mi se par mai puțin relevante în cadrul acestui raport, fiindcă se referă la uh, finanțele publice și la o dezbatere care nu este relevantă. Acestea sunt chestiuni pentru pachetul de guvernanță economică discutat uh, de dimineață și raportul domnului Van Rompuy și numărul 9 și amendamentul numărul 9 care face parte tot din pachetul privind de guvernanța economică. Cu privire la amendamentele la aliniatele existente, mai multe se referă la o cerere către comisie de, pentru mai multe informații sau o anchetă sectorială. 15, 16, 19, 29, precum și ultimele, amendamente, ultimele șase amendamente. Cred că uh, putem să le reformulăm pentru a le include în raport au existat și cinci amendamente referitoare la eliminarea cadrului temporar, 30 la 34. Aici opiniile diferă în cadrul membrilor comisiei noastre. Doamna Saia, de exemplu, vrea să uh, renunțe la aceste măsuri cât mai repede cu putință, în timp ce domnul Schwab a depus un amendament oarecum neclar. Uh, el spune acolo că, pe termen lung, este necesar să întrerupem toate aceste măsuri complet, mai uh, ales în uh, sectorul mobil. Cred că domnul Schwab vrea să zică exact contrariul, dată fiind uh, starea lucrurilor în industria automobilelor în, din Germania. Poate aceste amendamente ar putea fi reformulate mai clar. Prin urmare, trebuie să găsim un compromis. Eu sugerez uh, să fuzionăm amendamentele despre uh, susținerea lichidităților cum ar fi 39, 40, 42, 50, 53 aceste aspecte au fost discutate în timpul uh, audierii cu domnul Lambert. La aceleași întrebări mă gândeam și eu și cred că trebuie să găsim un amendament de compromis aici, fiindcă sunt foarte multe care privesc aceeași chestiune și, să, și exprimă același lucru. În uh, domeniul antitrustului, au apărut patru amendamente politica de, pentru politica Comisiei, 67 la 70 și aici putem ajunge la un compromis. Eu personal cred că putem adopta uh, amendamentul uh, doamnei Inefeld 67, care conține o listă întreagă de alternative. Mi se pare un text foarte bun și cred că e chiar mai bun decât al meu, ca să fiu sincer. Deci sunt dispus să îl adopt. Există și câteva chestiuni mai mici cu privire la care s-au amenda, depus amendamente, 23 și 24, cu privind resursele pentru Digi Competiție. Cred că textul conține deja mesajele cheie necesare și trebuie lăsat așa. Nu Parlamentul European sau Comisia noastră Uh, stabilește resursele umane ale Comisiei Europene. După părerea mea, amendamentele 54 la 58 nu adaugă puncte substanțiale și sunt uh, oarecum neclare. Sunt de acord cu amendamentul 57 cu toate acestea. Majoritatea amendamentelor se referă la introducerea de noi paragrafe. Amendamentele 42 și 48 solicită analiza impactului asupra statelor în timpul crizei, lucru discutat în timpul audierii. Pe baza propunerii actuale putem stabili un text de compromis în această comisie. Unele amendamente se concentrează nu pe concurență și pe politică fiscală. Știți că aceasta este o chestiune foarte delicată. De aceea, amendamentele 20, amendamentul 27 al domnului Lamberts este, din perspectiva mea, mai potrivit în raportul privind uh, politicile fiscale și politicile de mediu, de exemplu impozitarea uh, ecologică. Amendamentul 60 este acceptabil pentru că se referă la un cadru existent. Concurența în sectorul energetic pare să fie foarte sus pe ordinea de zi a acestei comisii. Ea apare și în uh, proiectul de raport al uh, Comisiei ITRE. Acest aspect a fost cuprins în proiectul de raport, dar mai mulți membri a dorit să elaboreze în acest sens. În funcție de tonul, pentru că tonul amendamentelor lor este asemănător, cred că putem găsi și aici un amendament de compromis. Alte chestiuni uh, apărute mai uh, rar cum ar fi amendamentul 62 al domnului Lamberts, care face referire la politica de comp curență, spre deosebire de cel al domnului Presedo, care este mai neclar, sunt de acord cu amendamentele 21-22 ale domnului Presedo, care se referă la descentralizarea politicilor de concurență, acțiuni de clasă și antitrust și sunt de acord cu domnul Lamberts că concurența în sectorul materiilor prime este importantă, dar nu în contextul economiei ecologice, ci la un nivel mai larg. Și atunci sugerez reformularea amendamentului 26 și susțin uh, totodată și amendamentul 28 privind punerea în aplicare a standardelor deschise și amendamentul 61 privind uh, concurența și alocarea unor uh, cote prea generoase de dioxid de carbon. Dar nu susțin uh, ideea de a Titui agenția de ajutor fiscal de stat, pentru că ea, am înțeles că există deja, deci ar fi o chestiune superfluă. Uh, Domnul Lambert are foarte multe amendamente și uh, un altul se referă la definirea speculării atunci când vorbim despre piețele de bunuri. Trebuie să vedem această formulare specifică. Doamna McCarthy vrea să analizăm amendamentul 89 privind piețele de OTC. Cred că, din nou, este o chestiune care ține mai degrabă de ESMA. 74, domnul Presedo, vrea să prevină abuzul și aș vrea să fie aici ca să ne fie explicat mai clar ce vrea să zică în amendamentul său. Totodată, el acordă o atenție specială zonei de plăți unice în 75 și 76, și, și în, la aceste amendamente am nevoie de clarificări suplimentare. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte, cam atât a fost. Cred că putem găsi amendamente de compromis cu privire la toate aspectele și să avem un raport uh, unitar. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Karinski, care tocmai a ajuns din partea PP. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu cele spuse de raportor, pentru că am citit și eu toate amendamentele din partea diferitelor grupuri politice și, în principiu, nu văd niciun motiv care, pentru care nu am reușit să ajungem la o poziție comună, la un compromis. Am avut deja foarte multe discuții cu domnul Lambert uh, și cred că, în principiu, acest document nu trebuie să pună probleme. Nu pot decât să mulțumesc tuturor colegilor pentru implicarea lor activă. Nimic mai mult, doamna președinte. Doamna președinte, raportorul din umbră al domnului din partea socialiștilor este domnul Presedo, însă nu este în sală și va fi înlocuit de domnul Bulman. Da, mulțumesc, doamna președinte. Înlocuiesc pe uh, colegul Presedo care nu, nu este prezent, însă îl interesează uh, foarte mult. Dânsul reprezintă comisia noastră în India, de aceea nu poate fi prezent astăzi. Antolin va uh, analiza foarte, uh, cu foarte mare atenție acest raport și în, uh, în uh, ce și-a dorit prin uh, uh, amendamentele sale sunt, sunt următoarele lucruri. Moderniz, modernizarea în cadrul uh, domeniului concurențial în ceea ce privește fuziunile, sectorul uh, energetic, dar și sectorul uh, IT în acest domeniu a formulat uh, amendamente și uh, subliniază cât de important este rolul Parlamentului European și introduce noi idei, deoarece dorim să ne uh, întărim poziția noastră în ceea ce privește domeniul concurențial. Nu putem să acceptăm că doar din partea Comisiei să există inițiative și Um, poziția Parlamentului să fie evitată. Regulile antitrust au devenit pentru noi o temă importantă. Dorim să evităm greșelile care s-au uh, petrecut în Statele Unite ale Americii și avem nevoie de un uh, dialog permanent în, și în cadrul uh, comisiei noastre și va trebui să discutăm și, și pe viitor care este calea um, adecvată și în ceea ce privește uh, serviciile financiare și um, băncile și aici trebuie să vedem că să ne asigurăm că nu există perturbări ale concurenței. Domnul uh, Epping um, amintit Uh, serviciile de interes uh, general. După părerea noastră, acestea au sau trebuie să aibă un rol central uh, pe piețe și trebuie să fie tratate și în cadrul acestui raport referitor la concurență. Ați spus că există amendamente foarte interesante din partea domnului Lambert și din partea altor colegi uh, și uh, le vom uh, analiza cu atenție pentru a găsi un compromis. Constructiv în geist. Mulțumesc pentru uh, spiritul constructiv. Da, acum cuvântul colegii noastre, Sofie Intervelt din, raportor din umbră din partea grupului liberal. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi cer scuze atât dumneavoastră cât și raportorului pentru faptul că am ajuns în întârziere. Însă ca mulți dintre dumneavoastră, dintre noi, de altfel, a trebuit să mă împart între mai multe comisii și ăsta e rezultatul. Aș face doar o singură observație, observație de natură, aș spune eu, mai generală, pentru că cu siguranță uh, vom avea ocazia să analizăm îndeaproape aceste amendamente, unele le susținem, unele nu. Cred că va trebui să vedem care este scopul exact al acestui demers am avut plăcerea și onoarea anul trecut să fiu raportor pe acest subiect și în fiecare an Parlamentul dezbate vreme îndelungată acest subiect. Știm care sunt ideile noastre în ceea ce privește politica uh, de concurență, după care, bineînțeles, ce constatăm? Constatăm că uh, comisarul competent pe acest subiect își continuă drumul său ca și cum n-ar ști nimic din partea Parlamentului și unii dintre noi poate susțin uh, poziția comisiei, alții nu, însă îmi aduc aminte că la momentul respectiv vorbeam despre guvernanță economică, despre o cooperare sporită. Și de aia îmi pun eu întrebarea acum, de ce atât de puțin, există atât de puțină legitimitate politică în ceea ce urește politica concurenței? Uh, noi susținem uh, în principiu poziția comisiei, însă nu pot să-mi explic uh, de, nu văd dacă există vreo, vreo țară, vreun parlament național, vreun guvern care să facă vreo, vreo politică uh, de com- concurență care să nu aibă niciun fel de influență concretă. Știu că, da, avem uh, tratate, că tratatele, uh, așa cum sunt ele, nu le putem schimba de pe o zi pe alta, deși poate uneori ne-am dori acest lucru, însă eu aș vrea ca rezultatul acestei dezbateri este să fie ca Comisia Europeană să se angajeze să uh, dea curs în mod serios recomandărilor Parlamentului și dacă nu dorește acest lucru, măcar ar trebui să ne explice în detaliu de ce nu. În ultimii ani uh, știm că Comisia nu a făcut acest lucru, de aceea sper că măcar anul acesta Comisia își va lua un astfel de angajament. Dacă nu, asta înseamnă că noi ne pierdem vremea aici în Parlament. Ne pierdem vremea să ajungem la o poziție comună și apoi întregul demers, întreg, întregul exercițiu rămâne așa, fără roade, suspendat. Doamna președinte, mulțumesc, doamna Intevelt. Din păcate, tratatele sunt așa cum sunt. Eu însă am speranța că mesajul dumneavoastră va fi transmis domnului Almunia. Că domnul Almunia va urma sfaturile dumneavoastră. Însă am senzația că nimeni de la Direcția Generală pentru Concurență din partea Comisiei nu este în sală. Deci uh, invit ca uh, colegii funcționari să transmită acest mesaj comisarului competent. Trecem la raportorul din umbră următor, domnul Lambert, din partea verzilor. Mulțumesc, doamna președinte. Sofie, părerea ta este interesantă, pentru că iată, avem măcar o dată ocazia să discutăm despre lucruri interesante cu oameni interesanți. Deci... Eerst de systematische manier waarop... Aș fi vrut, deci, să mulțumesc domnului raportor pentru modul în care a abordat lucrurile și doresc să vă mulțumesc și pentru spiritul de deschidere de care ați dat dovadă. Uh, foarte multe amendamente au fost înaintate și e adevărat că uh, poate că nu toate amendamentele se leagă în mod strâns de subiectul principal al raportului. Uh, poate că unele se referă la sistemul de impozitare sau, mă rog, însă ceea ce noi uh, considerăm este că ar trebui să analizăm faptele mai întâi, înainte de a lua o decizie, să fim siguri că cifrele sunt corecte. Să vedem dacă sistemul continuă, mai poate continua să existe în versiunea sa actuală. Pentru că uh, o politică de impozitare uh, incorrectă, nedreaptă, nu și are sensul. Iată lucruri pe care noi trebuie să le rezolvăm, pentru că sunt uh, aspecte care periclitează piața noastră internă. Deci există anumite lucruri care uh, trebuie analizate, trebuie văzute dacă sunt relevante. Pentru că aici, de fapt, noi vrem să, ne, uh, să relansăm deci, acest aspect de competitivitate. Nu e vorba de armonizare sau uh, alte tendințe de acest gen, ci vrem să ne asigurăm o bună funcționare a pieței interne. Apoi, nu știu cum doriți dumneavoastră să vă organizați. Vreți să organizați eventual o ședință uh, la care să participe toți uh, raportorii din umbră? Nu știu exact care este metodologia dumneavoastră. Doamna președinte, mulțumesc. Uh, vom afla toate aceste detalii în momentul în care voi da cuvântul domnului raportor, după ce vom fi ascultat toți oratorii. Uh, mai avem încă un orator din umbră din partea GUE, însă nu mai este în sală. Atunci, iată că pot să dau acum cuvântul uh, domnului Andreas Schwab. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Da, vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să-i mulțumesc inițial domnului raportar pentru prezentarea foarte detaliată a amendamentelor și pentru remarcile sale. A avut o atitudine, atitudine în ceea ce privește amendamentul 33 pe care l-am înaintat eu, însă eu sunt convins că ajutoarele de stat uh, trebuie să fie, uh, să fie limitate în timp și pentru aceasta trebuie să acceptăm amendamentul așa cum este el prezentat uh, de către mine. În ceea ce privește uh, Uh, amendamentul 67 uh, prezentat de doamna Intveld. Cred că acest amendament uh, continuă ceea ce am realizat, ceea ce s-a afirmat deja anul trecut. Este într-adevăr adevărat că de fiecare, în fiecare an discutăm politica concurențială, și în fiecare an este, implicată, este implicat un nou domeniu uh, politic și de fiecare dată Comisia ne prezintă activitatea de anul trecut. Însă, niciodată Comisia nu trebuie să ne prezintă un răspuns la întrebările adresate de către uh, raport. Și de aceea cred că este foarte important să amintim lucrurile care nu au fost, uh, la care Comisia nu a răspuns. Și între aceste Uh, lucruri la care nu există un răspuns este uh, uh, lucru amintit la, în articolul 67. După părerea noastră, aici este nevoie, avem nevoie de uh, reforme. Și Comisia nu a răspuns uh, în detaliu la această, nu a răspuns de fapt deloc la această întreb- la întrebare și de aceea cred că trebuie să repunem această întrebare, mai ales în, în aceste timpuri de criză. Nu putem să acceptăm că anumite domenii uh, concurențiale sunt exceptate. Desigur, uh, condițiile la care am ajuns uh, la, compromisul din, la compromisul din anul 2009 nu au fost condiții ușoare și uh, Și uh, trebuie să uh, nu uităm că Parlamentul nu are uh, codecizie în, în acest domeniu, însă uh, nu trebuie, acest lucru nu, nu trebuie să ne oprească să formulăm necesitatea uh, reformelor în acest domeniu. Trebuie să numim foarte clar domeniile care trebuie reformate. Și comisarul uh, a amintit situația întreprinderilor mici și mijlocii mai ales. Și uh, acestea uh, trebuie tratate într-un mod uh, special, uh, mai ales în ceea ce privește uh, uh amenziile cu un quantum foarte mari. Uh, și de aceea m-aș bucura dacă raportorul ar fi pregătit ca unele dintre aceste lucruri care au fost amintite anii trecuți, dar la care nu a existat niciun răspuns din partea Comisiei, să fie reintroduse în acest uh, raport. Și, uh, desigur, sunt și eu pregătit să am o atitudine uh, constructivă în ceea ce privește compromisul. Mulțumesc. Dacă vreun reprezentant al Comisiei dorește să ia cuvântul, dar și îi dau cuvântul doamnei Hamilton pentru că altcine, nimeni altcineva nu mai vrea cuvânt să vorbească. Da, mulțumesc, nu vreau să vorbesc în locul raportorului, dar întrebarea mea era foarte simplă. Și anume că, deși Comisia Europeană are competențe exclusive în chestiuni de politică de concurență, Cred, cum spuneam mai devreme, că atunci când se discută guvernanța economică pentru Uniunea Europeană, concurența face parte integrală din uh, acest uh, domeniu și, deși e o competență exclusivă a Comisiei, cred că ea are cel puțin datoria morală față de cetățenii europeni să răspundă în detaliu la toate întrebările și recomandările Parlamentului European. Așa s-a întâmplat anul trecut, cum spunea colegul meu, domnul Schwab, și sperăm ca anul acesta Comisia să dea curs recomandărilor noastre, iar dacă nu, atunci să spună în detaliu de ce nu vrea să o facă. Nu știu dacă doamna Hamilton vrea să vă răspundă, dar oricum uh, rugăm să transmit, o rugăm să transmită mesajul comisarului său. Dacă doriți să răspundeți, aveți cuvântul. Mulțumesc, da, vom face tot ce putem anul acesta ca să răspundem solicitării dumneavoastră. a Domnul raportor are cuvântul aveți destul de mult de uh, lucru pentru că trebuie să găsiți multe amendamente de compromis. Vă doresc mult succes și vă doresc să ajungeți la un text uh, inteligibil, dar cum votul e doar în 30 noiembrie, aveți timp și pentru că nu s-a mai prevăzut o a doua discuție cu privire la amendamente, cu siguranță veți fi disponibil pentru organizarea unei uh, întâlniri cu raportorii din umbră, care ne va permite să uh, votăm mai bine în cadrul Comisiei la data de 30 noiembrie. Acum aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește observația domnului Bulman, în, do- în numele domnului Presedo, într-adevăr, aceste chestiuni de interes economic sunt foarte importante și e vorba doar de formulare. Există un uh, amendament similar din partea domnului Lamberts și cred că trebuie să încercăm să facem un text concis și lizibil. Și cu cât uh, e mai lung, cu atât devine mai neclar. Și atunci trebuie să ne limităm uh, formularea în amendamente. Uh, doamne Intfeld, uh, am spus că vă felicit pentru amendamentul 67, că formularea e mult mai bună decât a mea și atunci o voi adopta. Noastră nu erați în sală, dar am spus asta colegilor. Și de asemenea că în anumite chestiuni trebuie să lucrăm mai mult pentru ca amendamentul să aibă un sens real vis-a-vis de amendamentul domnului Schwab. Domnule Lamberts, o să, când am întrebat Comisia cu privire la existența acestei unități de uh, impozitare, mi s-a spus că există una, dar probabil e foarte mică, doar câteva persoane. Poate că ei își beau cafeaua sau citesc ziare, așa că nu se întâmplă prea multe acolo. Deci trebuie să aflăm dacă există o asemenea unitate și dacă există, dacă ea este operațională sau nu. În ceea ce privește uh, domnul Schwab, s-ar putea să fie o problemă de traducere vis-a-vis -vis de amendamentul uh, domnului. Eu am traducerea în engleză, unde spuneți in the long term, pe termen lung, și întreruperea măsurilor în cadrul uh, temporar. Sunt de acord că uh, un cadru trebuie să fie temporar și că trebuie să vină momentul în care acesta încetează. Și domnul Asaia din uh, PPS spune că el trebuie să Uh, se întrerupă cât mai repede cu putință. Nu știu dacă trebuie să se întâmple asta cât mai repede cu putință, dar dacă îl prelungim prea mult, se realizează o tulburare a concurenței. În sfârșit, uh, aș dori să am o întâlnire cu raportorii din umbră pentru a identifica chestiunile cu privire la care putem ajunge la compromisuri. După aceea vom încerca să elaborăm niște texte de compromis și ne vom reîntâlni pentru a găsi formularea finală. În rest, doamnă președinte, mesajul către comisar uh, o las pe doamna Indveld să îl transmită. Mulțumesc! Doamna reprezentanta Comisiei dorește să răspundă la aceste întrebări precise. Dacă există o unitate de ajutor fiscal, dacă există, dacă lucrează, dacă își bea cafeaua tot timpul, deci puteți să ne dați un răspuns. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, există o unitate, dar ea nu se ocupă doar de ajutoarele fiscale, este o unitate care acoperă și alte aspecte, cum ar fi, de exemplu, producția de uh, tablouri de bord de două ori pe an, dar uh, partea fiscală este substanțială, ea lucrează activ, pentru că vedeți cu siguranță în presă că o serie de ajutoare apar în uh, diverse țări și ele sunt discutate. Deci unitatea este activă. Acestea fiind spuse, vreau să accentuez faptul că și dacă unitatea nu există, ceea ce nu este cazul aici, Comisia examinează toate ajutoarele, indiferent de natura lor. Mulțumesc! Euh, vreau să fac și eu câteva precizări pentru că, deși nu s-ar... Într-adevăr, dacă nu există o unitate, ne ocupăm, dar nu trebuie să uitați faptul că sunt chestiuni foarte tehnice și nu puteți avea impact decât dacă aveți o experți reuniți într-un singur loc. Și întrebarea mea directă este câte persoane cu calificarea necesară lucrează asupra chestiunilor fiscale, pentru că ați spus că lucrează și asupra altor chestiuni, dar trebuie să fim exacti. Câte persoane și în ce procent din sarcinile lor se ocupă de analiza uh, dispozitivelor fiscale care ar putea putea fi considerate ajutoare uh, inacceptabile în baza tratatului. Doamna Broms, dorești, doriți să răspundeți acum sau în scris la această întrebare? Da, cred că date fiind detaliile solicitate, o să dăm un răspuns scris. Dar vreau doar să subliniez că persoanele care se ocupă de ajutare fiscală nu se ocupă decât de acest lucru. Deci, în cadrul unității sunt persoane care se ocupă de activități diferite, dar există persoane specializate pe uh, aceste chestiuni fiscale. Domnule Lambert, uh, nu, ei nu sunt la fel de polivalenți ca și noi. Deci, în, am încheiat dezbaterea. După cum am spus, vom vota în 30 noiembrie. Până atunci, vor exista amendamente de compromis. Dacă eu, în nume personal, uh, pot să-mi exprim și eu opinia, aș vrea să spun că m-aș bucura să avem amendamentele de compromis, nu așa cum s-a întâmplat cu raportul FAIO în seară la ora 8 sau 9 înainte de votul de a doua zi dimineață, pentru că lucrările de noapte nu sunt atât de plăcute, deci ar fi bine să ne trimiteți uh, compromisurile în timp util pentru ca nu atât raportorii din umbră, ci și uh, bieții membri simpli ca mine să poată să le analizeze și să le citească. Vă mulțumesc! Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, chestiuni diverse. Nu insist, dacă nu are nimeni nimic de zis. Dacă aveți ceva de spus la chestiuni diverse, văd că nu este cazul, așa că data următoare reuniuni este 8 noiembrie, într-o zi de luni, la ora 15 și apoi marți, 9 noiembrie, la ora 9 până la 12.30 și de la ora 15 la 6.30. Ședința se încheie. Mulțumesc!